și grăbiți să-l luați. Continuăm acum cu declarațiile privind votul. Privind raportul Grech, domnul Iara. Da, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că în raportul privind creația unei, crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni sunt menționate și IMM-urile. La alinatul 46 se spune clar că accesul la capital reprezintă problema principală și e, așa este, e mai ușor pentru hedge funduri să aibă acces la sume foarte mari de bani, spre deosebire de IMM-uri. Așadar, ceea ce trebuie să subliniem în raportul acesta este să atragem atenția Comisiei că e nevoie de măsuri concrete în domeniul acesta pentru IMM-uri. Mulțumesc, domnule Iară. Domn, doamna Figarero, în continuare. Frau Kollegin Figueredo hat das Mittagessen vorgezogen. Wir kommen dann zu Stimmen. Doamna Figueredo se pare că preferă să meargă la masă. Legat de raportul Schmidt, domnul Nicolakis. Ďakujem, pán predsedajúci. Verím, že prehodebenie dialogu medzi univerzitami a podnikmi prispeje Mulțumesc, domnule președinte. Legat de dialogul dintre universități și mediul de afaceri, este foarte important acest dialog pentru a da mai multe șanse tinerilor. Și trebuie să vedem și cum putem combate tendințele demografice actuale din Europa, care au un efect negativ. Ar trebui să introducem măsuri în favoarea accesului tinerilor la piața muncii pentru, a, pentru ca aceștia să-și uh, exploateze întregul potențial. Aceasta poate reprezenta și o metodă de a combate sărăcia și neajunsurile din cauza sărăciei. Mulțumesc foarte mult. Legat de raportul Harms, o explicație din partea domnului Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport pentru a face ceea ce este bine. În ceea ce privește energia nucleară, mulți dintre cetățenii țării mele nu, nu au o atitudine clară. Aproape toată lumea se împotrivește uh, uh, energiei nucleare datorită dezastrelor, cum ar fi cel de la Cernobâl. Și cer Comisiei să cerceteze avantajele și dezavantajele energiei nucleare și să publice un document pentru ca cetățenii să se poată hotărâ pe baza unor fapte și nu pe baza unor emoții. Uh, și vă felicit pentru prima uh, dată când ați condus voturile, domnule, domnule președinte. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly, sehr freundlich. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Avem încă o cerere de explicație, însă, în mod normal, trebuie să introduceți cererea de explicație de voc înainte de această sesiune. Mulțumesc, domnule președinte. Litve, Slovensku a Bulharsku na podporu ich úsilia pri plnení záväzku súvisiaceho Bulgaria a fost sprijin, a fost, s-a bucurat de sprijin în ce privește obligațiile sa, le, legate de um, centralele, de, centralele nucleare. Obiectivele acestui proiect de raport au constat în acordarea de subvenții astfel încât uh, energia nucleară să fie exploatată într-un mod sigur. Președintele, îmi pare rău, va trebui să vă tai microfonul. Nu puteți să faceți o declarație de vot cu privire la un subiect care nu are nicio legătură cu cel la care ne referim. Acum trecem la declarațiile de vot privind raportul Lime Hong Nok. Domnul Van Dalen are cuvântul. de de Domnule președinte, raportorul a înaintat mai multe amendamente, un număr surprinzător pentru propriul său raport. În ceea ce privește soliditatea finanțelor, nerespectarea pactului de stabilitate și importanța unei supravegheri precise uh, și unei respectări a criteriilor, uh, raportorul dorește să elimine toate acestea și a avut susținerea 250 de colegi viziunea raportorului și a acestor colegi vizează distrugerea economiei din punctul meu de vedere. Cum au putut exista 250 de eurodeputați care nu se țin de cuvânt? Care spun că Eldorado nu există. Multe țări au suferit foarte mult pentru a-și uh, rezolva problema finanțelor. E adevărat că acest mesaj nu este foarte convenabil pentru alegători. Însă, dacă nu ne asumăm responsabilitatea, atunci Europa va avea de suferit. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și mă bucur că amendamentele raportorului nu au fost adoptate. Mulțumesc. Vielen Dank, Herr Kollege van Galen. Mulțumesc, domnul van Galen. Domnul Gigold are cuvântul acum. Ist nicht da. da. Ar fi trebuit să vă dau cuvântul mai devreme. Domnul Gigold a plecat. Doamna Ford. Thank you. Mulțumesc, salut acest raport în ceea ce privește finanțele publice, care uh, este foarte, este mult mai bun decât primul proiect. Există multe preocupări în Regatul Unit și în statele membre. Trebuie să trecem peste stimulii fiscali. Trebuie să punem accentul pe depășirea nivelului de șomaj și să reducem uh, Uh, sarcina de impozitare pentru IMM-uri. Resursele sunt puține și uh, dacă avem fonduri disponibile, acestea trebuie direcționate spre investiții ecologice și inovare. De asemenea, există problema îmbătrânirii populației, schemele de pensii trebuie să fie transparente și trebuie să ținem cont de acest lucru, de aceste pensii atunci când se vorbește despre datoriile publice. Migrația trebuie să fie uh, Uh, gestionată în mod rațional și trebuie să se țină cont de factorii locali. Sunt de acord că problemele europene au nevoie de soluții europene, însă trebuie să fim conștienți de economia globală și să respectăm puterile fundamentale ale guvernelor naționale. Vă mulțumesc, domnul Claes. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva raportului Juan Nioc, în special din cauza felului neserios în care se pledează în favoarea unor măsuri care ar conduce la o migrare în masă către Europa cât de departe suntem în continuare noi Parlamentul de Cetățeni. Deja, în prezent, state, ă, orașele mari nu, se mai, nu mai pot face față valurilor de migrație. Ar trebui ca la nivel european să se facă o analiză între costuri și a raportului dintre costuri și beneficiile, beneficiile acestor valuri de migrație către Uniunea Europeană. Mai multe state din Uniunea Europeană au refuzat până acum să ă, calculeze costurile migrației și de aceea nu avem practic o idee clară despre ce, se, ce conține acest dosar. Ar trebui să ținem seama de problemele mm, și de problemele țărilor terțe din lumea a treia care uh, asistă la o fugă a creierelor spre Uniunea Europeană, ceea ce conduce la înrăutățirea situației din zone și asta, la rândul său, conduce ca într-un cer vicios la sporirea valurilor migratorii către Uniunea Europeană. Mulțumesc! În ceea ce privește acum raportul pe Ion, doamna Dodds. Uh, Mulțumesc, președinte. Am votat împotriva raportului în proprie inițiativă referitor la Uniunea pentru Mediterana din mai multe motive. Fără îndoială, o Mediterană stabilă este un lucru de dorit pentru Europa. Însă, în această perioadă de criză economică, este inadecvat acest plan. Au avut loc reuniuni ale șefilor de stat și de guvern, însă acestea nu susțin o politică economică frugală. M-am opus amendamentului 5, care se referă la actualizarea relațiilor Uniunii Europene cu țările din această regiune. Este nevoie de un echilibru delicat la care trebuie să se ajungă și nu aceasta este metoda prin care să ajungem la el. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Posel. Mulțumesc, domnule președinte. Ca tânăr ziarist în anii 80 am vizitat L-am vizitat pe regele Hasan al Marocului. După ce uh, eșoase proiectul comunității mediteraneene. În Europa s-a spus atunci că uh, Europa nu ar fi trebuit să fie niciodată divizată. aduc în discuție acest subiect pentru că uneori aruncăm banii pe fereastră, dar strategia Uniunii Europene trebuie să fie fondată corect. Trebuie să avem o structură politică și nu trebuie să ne gândim doar din perspectiva unui acord de liber schimb. schimb pentru că Mediterana, după cum a spus Churchill, a fost uh, partea slabă a Europei și nu vrem ca acest lucru să continue. Vă mulțumesc. Declarațiile de vot pe raportul Kirilov. Domnul Kelam. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut alinatul 12 din versiunea inițială a acestui raport, în care se exprima îngrijorarea uh, utilizării uh, epurării etnice în zonele uh, Abhazia și Osetia de Sud. Propunerea mea a fost să facem apel la Rusia să-și respecte angajamentele de încetare a focului fără întârziere și să își ridice blocada uh, în calea forțelor um, ONU în Osetia de Sud și Abhazia. Eu cred că este intolerabil și umilitor ca reprezentanții Uniunii Europene să ceară voie să aibă acces la aceste entități uh, în pofida acordului la care se, se, ajuns, la care se ajunsese. Deci, în acest sens, uh, apelul la adresa Rusiei de a respecta independența și autonomia acestor state nu are uh, niciun fel de rost. Mulțumesc că cu asta s-a încheiat etapa declarațiilor de vot. Încheiem ședința acum și o reluăm la ora 15.